Right, good afternoon, everybody. Um... Bună ziua tuturor, bine ați venit. Avem o sesiune care va dura până la ora 5.30, circa. Acum este vremea să avem un dialog cu instituțiile Uniunii Europene privind semestrul european și cu noi se află președintele Consiliului ECOFIN, Uh, desigur, uh, președintele Eurogrupului și la timpul potrivit ni se va alătura Oli Ren, comisarul pentru afaceri economice și monetare, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. De data aceasta, întrebările se adresează pe uh, foi de hârtie roz. O să Începem cu președintele Consiliului ECOFIN. Domnule ministru, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că mi-ați dat ocazia să uh, particip la acest dialog. Acum ne aflăm în procedura de dialog între Consiliu și Comisie. Aici reprezint Consiliul ECOFIN, Consiliul Ministrilor uh, Economiei și uh, Finanțelor. Și suntem pentru un uh, trialog o relație foarte strânsă cu Parlamentul European. Iată de ce sunt recunoscător Uh, lui Sharon că mi-a dat posibilitatea să mă aflu alături de dumneavoastră. O să încep prin a vă spune că este ziua națională a Ungariei, deci este o sărbătoare legală în uh, uh Budapesta, în Ungaria. Vremea este de partea uh, noastră. Revolta din uh, de la mijlocul secolului XIX și la vremea respectivă a avut loc și vremea, ă, Revoluția Civică din 1848. Aniversăm acest moment istoric. Este o ocazie unică de a fi cu dumneavoastră în aceste momente. O să continui prin a vă spune, uh, prin a face o punere în scenă, o amplasare în uh, context. Uh, creșterea se consolidează în Europa și în economia globală, însă, după cum știți, se întâmplă niște lucruri groaznice în economia globală, în Japonia și în alte țări. De asemenea, cererea pe plan național crește, începe să crească, așa încât uh, se pare că asistăm la o redresare continuă. Totuși, ritmul de creștere economică este unul inegal, de aceea avem preocupări în ceea ce crește uh, prețul uh, la produsele de bază. Prețul petrolului rămâne ridicat și acest lucru va avea un impact negativ asupra redresării economice. Consiliul ECOFIN a discutat acest lucru în această dimineață și cu toții ne-am exprimat îngrijorarea în legătură cu prețul petrolului care este în creștere. Piețele financiare rămân uh, agitate în ceea ce privește uh, datoria externă dați-mi voie să trec la semestrul european. Este subiectul reuniunii noastre și trebuie discutat aprofundat. Obiectivul principal al semestrului european este să dea o dimensiune ex ante coordonării uh, politicilor economice în Uniunea Europeană și în zona euro în semestrul european, complementaritatea planurilor de politică economică va fi asigurată la nivel european prin linii directoare de politică înainte de a se lua uh, decizii finale privind bugetul în statele membre. În practică, semestrul european va alinia procesele de supraveghere la pactul de stabilitate și de creștere și liniile directoare de politică în ceea ce privește uh, calendarul, însă acestea rămân separate. Aceste două probleme sunt uh, separate din punct de vedere juridic. Se referă la stabilitatea macroeconomică, disciplina uh, fiscală și creșterea în confortate cu strategia 2020. Studiul privind creșterea anuală a fost publicat pe 12 ianuarie 2011. A inițiat semestrul european care, pentru prima dată, prevede o coordonare prealabilă a politicilor economice la nivel național și comunitar, care vor fi transpuse în bugetul din 2012. Comisia a prezentat 10 acțiuni pentru Uniunea Europeană în uh, intervalul 2011-2012 care își găsesc sorgintea în strategia 2020. Am adoptat deja concluzii ale Consiliului în februarie în ceea ce privește provocările fiscale și macroeconomice pe baza strategiei anuale de creștere. Consiliul uh, European în martie va identifica provocările economice și va da linii directoare strategice în ceea ce este politicile fiscale și economice. Oli, bine ai venit! Am avut o întâlnire lungă în această dimineață. Aceste orientări vor fi avute în vedere la elaborarea programelor de stabilitate și de convergențe și programele de reformă națională. Ambele uh, se vor întâmpla în aprilie anul acesta. Statele membre vor prezenta programele de reformă națională și programele de stabilitate și convergență în aprilie. Ele vor fi analizate de comisie în mai și în iunie se vor transpune în recomandări. Comisia a făcut aceste, va face aceste valori la timp pentru a da posibilitatea Consiliului European în iunie să adopte recomandări și avize specifice de țară statele membre trebuie să țină cont de aceste orientări atunci când uh, vor, prezenti, vor pregăti uh, bugetul pentru 2012 și măsuri structurale asociate. După știm cu toți, dragi prieteni, este, ideea este să avem programe de stabilitate și convergență și programe uh, naționale care urmează să fie transmise Comisiei în același timp pentru a asigura, de facto, prezența statelor membre deși avem acum uh, peste vreo două luni, o să avem o, o strategie de politică economică integrată pentru statele, toate statele membre din Uniunea Europeană. Ca rezultat al tuturor acestor acțiuni, semestrul european ar trebui să asigure o uh, mai mare încredere pe piață și stabilitate macroeconomică care sunt necesare pentru a ajunge la o creștere inclusivă uh, inteligentă. Semestrul european ne dă un instrument excelent de a evalua simultan dacă implementarea uh, reformelor structurale și a măsurilor fiscale a contribuit în mod efectiv la creștere și a îmbunătățit situația fiscală a statelor membre. Aș vrea acum să uh, vă uh, spun încă ceva. Am discutat Uh, deja despre uh, creșterea economică, însă sunt uh, preocupat de uh, nivelul ridicat al șomajului, în special uh, în rândul tinerilor. Nu este viabil să avem rate ale șomajului între 20 până la 40% în unele state membre, în special în rândul tinerilor așa încât ar trebui să generăm creștere economică pentru a crea noi locuri de muncă. Și, în cele din urmă, dacă am uh, înțeles uh, bine uh, limbajul trupului, aș vrea să spun că parlamentele naționale și mare parte din cei care sunt în această sală reprezintă uh, parlamentele naționale. Deci ele exercită control democratic și uh, de asemenea trebuie să hotărască asupra surselor bugetare care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor economice. Deci suntem în mâinile uh, parlamentelor naționale și în ceea ce privește Consiliul European, suntem în mâinile dumneavoastră pentru a merge mai departe cu acest exercițiu al semestrului european. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule ministru. Acum uh, o să-i dau cuvântul lui Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați și parlamentari. Nu știu dacă au fost mulți care au luat cuvântul înaintea mea, dar uh, uitându-mă la ordinea de zi, mi-am dat seama că poate nu mai aveți uh, niciun uh, secret, nicio nedumerire în ceea ce privește semestrul european, ce va deveni acesta și deci nu o să vă jignesc acum explicându-vă uh, ce înseamnă semestrul european. Atunci când uh, putem să discutăm cu eurodeputați, uh, am ocazia să o fac deseori, dar mai ales cu parlamentarii din statele membre, ar fi totuși nepotrivit ca să nu discutăm niște lucruri care sunt cunoscute, însă trebuie totuși să accentuăm niște aspecte care suscită discuții. Așa încât în partea introductivă o să fiu foarte succint și aș vrea să spun că însăși noțiunea uh, semestrului european, conținutul acestuia Uh, îmi place foarte mult pentru că de când sunt președinte al Eurogrupului pledez pentru o consolidare uh, a coordonării politicilor economice și întotdeauna am uh, propus colegilor mei din Eurogrup să avem dezbateri ex ante în ceea ce privește chestiunile bugetare, astfel încât să putem ajusta propriile politici cu uh, politica altora, astfel încât politicile altora să se ajusteze în funcție de politicile noastre. În uh, ceea ce privește o mare inovare care uh, o reprezintă pactul pentru euro, este încoronarea, dacă vreți, tuturor procedurilor de consultare și de coordonare pe care le cunoaștem pactul uh, euro pe care inițial am dorit să-l numim Pactul pentru Competitivitate pune în mâinile primilor miniștri toate instrumentele de care este nevoie pentru a consolida coordonarea politicilor noastre economice, pentru că nu putem să aplicăm pactul uh, pentru euro fără să ținem cont de faptul că aplicarea uh, pactului trebuie să se uh, înscrie în obiectivele strategiei 2020, uh, trebuie să întărească liniile directoare integrate, trebuie să țină cont de toate principiile din uh, pactul de creștere și uh, stabilitate. În consecință, de acum înainte, pe planul instrumentelor avem un ansamblu coerent care ne, permite, ne va permite să facem progrese mai mari. Aș adăuga că textele propuse ă, de comisie la sfârșitul lunii septembrie 2010 ă, toate textele care țin de guvernanța economică, șase texte, vor ă, veni să completeze instrumentele existente. Dacă până în iunie Parlamentul va adopta uh, textele în materie de guvernanță economică, mai ambițios decât Consiliu, în acest fel, dacă vom institui până la sfârșitul săptămânii viitoare mecanismul european de stabilitate, dacă reușim să aducem instrumentului de stabilitate financiară dacă în cadrul căreia Irlanda evoluează, dacă vom aduce amendamentele necesare pentru ca aceasta, acest instrument să funcționeze mai bine atât cantitativ și calitativ și dacă până în iunie vom aplica în cadrul semestrului european pentru prima oară recomandările care sunt făcute de pactul euro, vom dispune în sfârșit de un ansamblu coerent de uh, reguli, de norme, de guvernanță de care aveam atâta nevoie. În ceea ce privește pactul euro, guvernele au înțeles în sfârșit că nu este suficient să aștarnă pe hârtie problemele, să facă liste de intenții pline de virtuți și că trebuie să evaluăm ceea ce au făcut sau nu au făcut statele membre. Acesta este motivul pentru care în interiorul obiectivelor stabilite Uh, în pactul euro, primul ministru trebuie să aleagă prioritățile naționale pe care le dorește puse în aplicare în uh, țara sa. Și până în martie, ba chiar până în iunie, cei 27 de șefi de state și de guvern trebuie să arate care sunt obiectivele naționale asupra cărora vor lucra în următoarele 12 luni Comisia devenind un uh, decodor al uh, tuturor politicilor uh, înscrise în statele membre. E adevărat, pactul euro nu mai corespunde întru totul ideii inițiale a doamnei Merkel și a domnului Sarkozy, pentru că se stabilește foarte clar că responsabilitatea de punere în aplicare a diferitelor obiective uh, ale pactului euro rămâne o responsabilitate a parlamentelor naționale și a guvernelor diferitelor uh, state membre. Prin urmare, la autopsie uh, nu a eurului, a monedei euro, vom vedea dacă Uh, aceste texte care decurg vor duce la o mai bună coordonare a politicilor economice în Europa. Aș adăuga, pentru că acest lucru este în interesul Parlamentelor Naționale și al Parlamentului European, Consiliul Monede Euro, care se, uh, s-a întrunit în 11 martie, a făcut un pas uh, în direcția Parlamentului pentru că s-a stabilit ca statele membre pentru fiecare etapă de punere în aplicare a Pactului de Stabilitate și de Creștere vor urmări, vor urma uh, recomandările uh, Comisiei și dacă Consiliul nu face acest lucru, va trebui să răspundă în scris. Este un sistem de sancțiuni semi-automate pentru că această uh, poziție care a fost susținută de cele trei guverne uh, de, uh, din Benelux ne reamintește de propunerea inițială a Comisiei. Singura preocupare a Beneluxului este să facă plăcere Comisiei și n-am ezitat nicio clipă uh, de a-l face pe Oli Ren un om fericit. Așa încât mă bucur că putem să discutăm cu colegii noștri. Mulțumesc! Sunt sigură că vor fi întrebări foarte interesante. Și acum, nu în ultimul rând, Comisarul pentru Afaceri Economice și Monetare, Oli Ren. Thank you, Sharon. Madam Chair, Honorable... Mulțumesc, Sharon, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. În primul rând, e o mare plăcere pentru mine să pot participa astăzi la această discuție foarte oportună pe marginea semestrului european și vreau să mulțumesc doamnei președinte Sharon Bowles și membrilor ECON pentru că organizează această dezbatere de actualitate. Și Iori Matolci și Jean-Claude Juncker au, și-au prezentat uh, deja opiniile cu privire la semestrul european de cooperare economică, de uh, guvernanță economică consolidată uh, Uh, și pe marginea pactului euro. Vreau să uh, adaug și eu câteva. Tocmai am petrecut două zile împreună, nu 22 nopți ca de obicei, ci doar două zile cu ambii uh, domni în Consiliul Ecofin și la discuția Eurogrupului. Așadar, am format împreună opinia europeană, răspunsul nostru cuprinzător față de ultima etapă a dezvoltării uh, în criza economică și recesiunea economică. Vreau să vă spun întâi câte ceva despre despre consolidarea guvernanței economice, înainte să vă vorbesc despre semestrul european. Consolidarea aceasta și contextul, motivele pentru care am lansat această inițiativă. Ultimele evoluții din economia europeană ne-au arătat că a venit momentul să punem în aplicare guvernanța economică. Cu toate că primii 10 ani ai monedei euro au fost o poveste de succes. Per ansamblu, criza financiară a revelat o serie de neajunsuri sistemice în cadrul nostru de politici. Astfel, împreună cu greșelile anumitor țări, uneori politici fiscale irresponsabile, acestea au dus la creșterea instabilității financiare în zona euro și, de asemenea, din Europa și la uh, punerea în pericol a stabilității monedei euro. Știm criza cu care s-au confruntat Grecia, Irlanda și alte țări uh, în Grecia a fost vorba esențial de o criză fiscală, în Irlanda de o criză bancară și în ambele cazuri au existat dezechilibre macroeconomice și uh, disparități în, uh, la nivelul competitivității care au jucat un rol. Așadar, concluzia este că trebuie să găsim instrumentele necesare pentru a preveni o apariția unei astfel de crize sau unui alt tip de criză pe viitor și pentru a utiliza un cadru corect de politici economice și fiscale. Ultimul pachet uh, legislativ, așa numitul six-pack, șase propuneri legislative pentru consolidarea guvernanței economice, acesta reprezintă temelia abordării noastre cuprinzătoare în fața crizei. Vrem să consolidăm brațul preventiv și brațul corectiv ale Pactului de Stabilitate și Creștere, extinzând domeniul supravegherii la prevenire și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Dorim să îmbunătățim mecanismele noastre de punere în aplicare și, de asemenea, să consolidăm cadrele naționale fiscale echipând astfel Europa și Uniunea Europeană cu instrumentele necesare pentru o creștere durabilă și pentru crearea de locuri de muncă în Europa. De aceea, consider că este foarte important că azi Consiliul a putut să convină asupra unei abordări generale pe baza acestui pachet legislativ, care va facilita negocierile cu Parlamentul European pentru a încheia munca legislativă până în această vară. Eu sunt convins că cu ambiția necesară această activitate va avea un rezultat pozitiv. Vreau să mulțumesc președinției ungare pentru uh, poziția foarte constructivă și productivă pentru munca lor din Consiliu și vreau să vă mărturisesc că atunci când Comisia și-a prezentat ideile și inițiativele privind consolidarea guvernanței economice în primăvara anului trecut, au fost foarte mulți sceptici și multă rezistență. Însă azi, nu doar Parlamentul European, ci și statele membre ale Uniunii Europene susțin esența celor șase propuneri legislative, promovând astfel o reformă istorică a guvernanței economice. În ceea ce privește semestrul european, care se află în centrul guvernanței economice, care a fost propus, de fapt, acum mai mulți ani de primul ministru Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, care e aici alături de mine, pe care îl felicit pentru această mare realizare. Această inițiativă care a devenit realitate este într-adevăr foarte importantă pentru coordonarea politicilor economice. În acest context, acesta este primul lucru pe care vreau să spun despre semestrul european. Comisia de la bun început a subliniat faptul că parlamentele naționale trebuie să fie implicate în supravegherea preventivă uh, bugetară. Am propus ca Comisia și în cele din urmă Consiliul să primească competențe pentru a supraveghea bugetele naționale într-o fază timpurie. Acest lucru însă nu înseamnă că dorim sau că am putea să ne implicăm uh, uh, în mod aprofundat la nivelul de linii bugetare. Din potrivă, acest lucru va însemna analizarea uh, cu supraveghere interpares și elaborarea de recomandări cu privire la proiectele de buget. Acesta se va face în metoda obișnuită a supravegherii politice. Comisia analizează, Consiliul decide, înainte de uh, elaborarea bugetelor uh, finale, bugetelor definitive de către guverne. Deci vom uh, elabora recomandări și vom uh, solicita corecții. Unii au criticat acest, acest demers ca o încălcare a suveranității parlamentare. Eu însumi, fost membru al unui parlament național și al Parlamentului European, sunt pe deplin conștient de sensibilitatea, caracterul sensibil uh, care decurge din competențele și prerogativele parlamentare. Acest proces nu încalcă principii democratice, ci dorește să se asigure că statele membre respectă acele reguli pe care, de fapt, și le-au asumat, înscriindu-le în tratat și în pact. Deci trebuie să facă ceea ce au spus că vor face. E foarte simplu. În ceea ce privește implicațiile semestrului european, implicații pentru activitatea noastră viitoare. Un element al strategiei economice care este, se compune și din consolidare fiscală intensificată și, de asemenea, reforme structurale care să promoveze creșterea, precum și punerea în aplicare a, a regulilor financiare. După cum a spus Jean-Claude Juncker, săptămâna viitoare, Consiliul European ne așteptăm să ia decizii de politică, decizii cheie în acest sens și să ofere orientări politice pentru Comisie, pentru statele membre, în ceea ce privește activitatea viitoare în domeniul uh, politicilor economice și fiscale și în domeniul supravegherii acestora. Doamnă președinte, în încheiere aș dori să fac un rezumat. Guvernanța economică, reformele politice care sunt în desfășurare în Uniunea Europeană arată că Europa a învățat lecția din criză și că acționează cu hotărâre în uh, acest spirit. Însă, un rezultat plin de, un rezultat încununat de succes, depășirea crizei, deci, nu este garantat. E esențial să nu permitem ca acest calm relativ de pe piețele financiare și um, rezultatele macroeconomice ușor îmbunătățite să scadă nivelul ambiției sau să, încetuie, să, să încetinească uh, îndeplinirea reformelor trebuie să acționăm cu înțelepciune și hotărâre pentru a putea să schimbăm linia pe care a mers Europa. Dacă anul trecut a fost anul crizei și al supraviețuirii pentru moneda euro și pentru Europa, anul acesta trebuie să devină anul reformei și al revigorării economiei europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să vă spun că în momentul de față am doar două persoane care s-au înscris la cuvânt, deci dacă doriți să vă înscrieți, um, acum avem trei persoane, dacă există membri ai Comisiei Econ care doresc să intervină, atunci vă rog să semnalați acest lucru. În primul rând, din Senatul Republicii Cehe, va vorbi domnul Șefci, președinte al Comisiei de Afaceri Europene. Am să Um, vom asculta câteva întrebări, mai multe întrebări și apoi vom reveni la răspunsuri. Musím říct, že velice oceňuji, že máme možnost. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să spun că apreciez foarte mult faptul că ne-ați acordat ocazia să discutăm acest subiect la nivel interguvernamental. Apreciez foarte mult această ocazie pe de altă parte, sunt puțin îngrijorat că discutăm niște măsuri extrem de importante care trebuie să fie adoptate de Consiliul European în termen de 10 zile și totuși nu știm cum vor arăta aceste măsuri și aș dori să-l întreb pe domnul comisar Oliran și pe ceilalți membri ai uh, panelului dacă ar putea să fie mai specifici, să ne spună care sunt elementele acestor măsuri și să clarifice ce se va discuta de fapt la Consiliul European? Pentru că eu nu aș vrea să fiu în locul unui prim-ministru care la ora 23 va fi confruntat cu o decizie și va avea timp doar până la miezul nopții sau până la două dimineața să ia această decizie care este extrem de importantă. Cred că am avut timp pentru această dezbatere începând din ianuarie. Știm cu toții că nu rezolvăm criza acum, știm că aceste măsuri sunt adoptate pentru a preveni o criză viitoare. Criza actuală Uh, se va rezolva până la urmă de la sine și cred că această dezbatere durează deja de prea multă vreme. În parlamentele naționale dezbatem această chestiune zi de zi și aș vrea să știu dacă puteți să ne dați niște detalii mai specifice în ceea ce privește măsurile care urmează să fie adoptate, astfel încât să fim siguri că uh, responsabilitatea nu este uh, luată de la grupurile politice care fac uh, promisiuni electorale foarte interesante în preajma alegerilor și după aceea ne creează probleme. Mulțumesc și acum din Lituania, domnul Andreas Hartis. De acord, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să uh, mă aplec asupra câtorva aspecte. În primul rând, pactul european include măsuri care sunt deja incluse în Tratatul de la Lisabona, Pactul de Creștere și Stabilitate și în alte instrumente. Deci, într-un fel, există uh, o dublare. De ce a trebuit să avem o astfel de dublare, pentru că nu este o valoare adăugată. Statele membre care sunt în zona euro și cele care sunt în afara zonei euro se află pe poziții total diferite. Poziții, ă, statele care nu fac parte din zona euro au monede diferite și au un sistem ă, bancar și monetar diferit. De pildă, Uh, Lituania are uh, sistemul uh, Consiliului Valutar, sistem diferit față de Polonia, unde moneda națională poate să fie devalorizată. Acest sistem nu există în Lituania. De aici decurg o serie întreagă de diferențe. Pactul euro oare nu poate să îngreuneze aderarea uh, la zona euro pentru unele state, acest lucru ne preocupă. Pe de altă parte, se pun și alte întrebări uh, și acestea sunt întrebări, întrebări adresate Consiliului ECOFIN. Controlul ex ante în materie bugetară este uh, important, însă controlul ex post este la fel de important pentru noi, pentru parlamentele naționale, pentru a putea să știm uh, cum parlamentele naționale vor face nu numai controlul ex ante, dar și controlul ex post pentru că nu putem să avem în vedere responsabilitatea fără să includem acest aspect, care ne va permite să uh, uh știm unde ne poziționăm în respectarea angajamentelor pe care ni le-am asumat. Mulțumesc! Comisarul, domnul comisar mă priva mai, departe, mai devreme și uh, punea o întrebare legată de ceea ce se întâmplă în uh, pact, dar acum tocmai am subliniat că nu știm și că există nelămuriri și din moment ce avem uh, timpul necesar, cred că domnul comisar ar putea răspunde acum la întrebările care au fost deja uh, puse în legătură cu pactul. Mulțumesc! Eu așteptam pentru că vreau să mi arătați unde este vorbitorul, că nu reușeam să-mi dau seama. Dar o să fac tot posibilul. Chiar și Jean-Claude Juncker, ca președinte al Eurogrupului, uh, ar fi în cea mai bună poziție să răspundă, de fapt, pentru că a fost la summitul uh, zonei euro și a fost acolo și a luat deciziile respective. Iar în ceea ce privește așteptările pentru Consiliul European de săptămâna viitoare, într-adevăr, Consiliul European ar trebui să ia niște decizii pe toate fronturile, ca o reacție cuprinzătoare care să includă consolidare fiscală intensificată, o problemă care ține de statele membre și de angajamentele pe care și le-au asumat acestea. Spre exemplu, Portugalia și-a asumat niște măsuri fundamentale legate de consolidarea uh, fiscală și niște măsuri structurale importante în uh, perioada recentă, la fel ca și alte țări. În al doilea rând, ar trebui să vedem un acord politic în ceea ce privește înființarea mecanismului permanent de stabilitate și facilității uh, temporare de stabilitate fiscală. De asemenea, aș dori să subliniez și uh, pachetul legislativ legat de guvernanța economică și aprobarea și aprobările necesare pentru uh, testele aplicate uh, băncilor pentru a determina rezistența acestora, precum și recapitalizarea uh, băncilor. Deci, pentru a depăși cele mai recente momente ale crizei, nu pot să spun că sunt chiar ultimele, uh, Trebuie să atacăm uh, de pe toate fronturile. Pentru că în unele state membre vorbim despre o criză a datoriei publice și în alte părți ale Europei vorbim despre o criză bancară. Și atunci când analizăm uh, economia uh, Uniunii Europene ca membri ai Parlamentului, se poate vedea că, în termen general, economia europeană a uh, începe să-și revină, iar economia reală începe să uh, devină autosuficientă. Și treptat, uh, ocuparea forței de muncă începe să-și revină și ea. Și prin această reacție cuprinzătoare trebuie să rezolvăm toate problemele care au mai rămas. Deci asta este reacția pe care o aștept eu de la Consiliul European de săptămâna viitoare. Mulțumesc. Acum uh, o să-l întreb pe Jean-Claude dacă ne poate uh, spune care este situația de la Ecofin și ce progrese s-au mai înregistrat Uh, după acordul la care s-a ajuns vineri seară și sâmbătă dimineață, pentru că oricum când vorbim despre miniștrii de finanțe, ei doresc să introducă mai multe detalii decât uh, șefii de stat și de guvern. Poate ne pot spune câteva amănunte. Mulțumesc. Madame la da, doamnă președinte, o să răspund la întrebarea colegului nostru din Lituania. Uh, da, și eu am formulat-o uh, la fel, pactul pentru euro sau pactul pentru competitivitate, așa cum uh, era el numit acum trei săptămâni în urmă, nu aduce o valoare adăugată. Eu rămân, de fapt, uh, impresionat cu experiența pe care o am eu. Deci, în ce măsură se lansează unele dezbateri? Uh, asemenea uh, valurilor uh, uh, care inundă plajele europene, nu văd de ce valurile fac valuri. Pentru că avem pactul de creștere și stabilitate, avem marile orientări de politică economică, liniile directoare integrate, care includ liniile directoare în materie de ocupare a forței de muncă, analizăm la fiecare întâlnire a Eurogrupului situația competitivă a două state membre, facem recomandări de la țară la țară statelor membre și zonei euro pentru ca acestea să-și reajusteze politicile. Deci putem să ne întrebăm de ce acest pact uh, euro. Există o explicație pe care nu vă dau și cealaltă explicație pe care pot să vă dau este că a trebuit să includem într-un singur demers toate elementele de guvernanță care trebuie uh, să existe. Ideea pactului euro este să încredințeze gestiunea guvernanței șefilor de stat și de guvern, să se controleze prin șefii de stat și de guvern politicile naționale diferite, în speță în materie de reformă, pentru că înainte, de fapt, ministrii de finanțe răspundau de această uh, coordonare și de uh, evaluarea interpares. Nu este evident că lucrurile vor merge bine. Dacă vă imaginați cei 17 șefi de stat și de guvern ai zonei euro și ceilalți uh, până la 27 care vor discuta în detaliu uh, specificul național, problemele guvernelor naționale și parlamentelor naționale și de a face o comparație cu soluțiile avute în vedere de alții. Comparația ritmului în ceea ce privește uh, pensiile, uh, formarea salarială, reforma necesară a sectorului serviciilor, asta mi se pare să depășim un orizont uh, posibil al diferiților șefi de stat și de guvern. Și o să vă dau un exemplu. Doamna Merkel se pare, pentru că eu nu am văzut un document franco-german uh, oficial, am văzut uh, un non-paper-uri uh, de la cancelarie și din altă parte, prin care Germania ar fi propus să abolească sistemul de indexare din Belgia și Luxemburg în următoarele 12 luni. Când am discutat această idee cu uh, colegii prim-ministri, le-am spus, explicați-mi diferența între sistemul belgian și cel luxemburghez. Nu știau că există diferențe. Am descoperit, și nu critic uh, acest lucru, că un anumit număr de prim-ministri nu știau că în țările lor, la nivelul uh, contractului colectiv, există mecanisme de uh, indexare. Dacă primul ministru al unei țări nu cunoaște care sunt subtilității, uh, subtilitățile negociate de partenerii uh, sociale, trebuie să cunoască totul în ceea ce este sistemul. Asta depășește puterea de înțelegere. Dacă șefii de stat și de guvern se încăpățânează să facă numai ei această muncă, Pactul euro, asemenea altor uh, pacte, vor fi, uh, va fi uh, un, uh, uh, deja un copil născut mort. Dumneavoastră care știți totul, știți că în, două, în iunie 2005, la nivelul Consiliului European, am uh, încheiat un pact european al tinereții, tineretului. Uh, eu știu pentru că eram președinte al Consiliului și uh, întotdeauna ne amintim în felul acesta de o președinție pentru că se consideră că a fost un moment istoric în viața comunitară. Însă mă amintesc că am lansat uh, cu surle și trâmbițe uh, un pact pentru tineret. Nimeni nu-și mai aduce aminte de asta. Dacă primii miniștri se încăpățânează să aplice ei înșiși acest pact pentru euro, va fi un rateu răsunător. Trebuie ca și Comisia să joace rolul său, ca diferitele structuri ale Consiliului, Ecofinu, Eurogrupul, grupurile de lucru ale Consiliului trebuie să joace rolul lor. Trebuie să vedem uh, care este uh, implicarea obligatorie, după părerea mea, a Parlamentului European care va fi rolul acestuia. Trebuie de asemenea să interesăm și să implicăm și parlamentele uh, naționale care trebuie să se uh, intereseze de asta. Alminter, nu există o valoare adăugată, există doar o precizare de metodă pentru că, de fapt, uh, alegem între mai multe obiective uh, care sunt incluse în acest pact și atunci rămâne o chestiune a zonei euro. Sunt convins că statele membre care au o monedă comună uh, au nevoie mai mare de coordonare în comparație cu cei 27. Însă nu trebuie uh, să uh, creăm o nouă linie de departajare în Europa, statele membre din zona euro și de o parte și cele care nu sunt membre ale zonei euro uh, pe de altă parte. Este motivul pentru care prietenul, prietenii lituanieni polonezi au cerut ca cei 17 din zona euro să nu lucreze singuri în ceea ce privește coordonarea politicilor economice, dar ca țările care doresc să uh, li se alătură uh, să o poată să facă. Am făcut-o și pentru mecanismul european de uh, stabilitate cu cele 27 de state membre. Pactul pentru euro nu include nicio dispoziție care uh, Uh, să constituie un nou obstacol pentru uh, statele care nu sunt membre ale zonei euro, deci un obstacol în calea aderării lor la această zonă. Zona euro nu este un uh, club elitist închis. Statele membre care îndeplinesc criteriile de aderare pot să Uh, adere, o interpretare corectă este că toate statele membre care îndeplinesc uh, condițiile trebuie să intre obligatoriu în zona euro. Nu înseamnă că uh, trebuie să spunem noi da sau nu. Cei care îndeplinesc criteriile ar trebui să devină membri ai zonei euro. Știu că Parlamentul suedez are un punct de vedere diferit în această privință. Coordonarea politicilor economice în cadrul semestrului european coordonarea politicilor economice este europeană, dar controlul opțiunilor, alegerilor uh, Uh, la nivel național, ex post, rămâne competența parlamentelor naționale. Așa cum afacerile bugetare uh, sunt uh, discutate la nivelul fiecărui stat membru în parte. Deci, nu există nicio valoare adăugată. Well, that's a live thing. Mulțumesc frumos! Așa se mai încinge puțin dezbaterea și, dacă îmi permiteți, Sharon s-a pus o întrebare legată de urmările Consiliului de săptămâna trecută. Uh, L'Eurogroup pour uh, discuter des questions qui sont restées ouvertes. Am uh, reunit ieri Eurogrupul pentru a discuta o serie de chestiuni rămase deschise. Șefii de stat și de guvern a celor 17 au spus că s-au făcut progrese pentru că am hotărât să sporim capacitatea de împrumut uh, cu, a instrumentului cu 440 de uh, miliarde de euro, astfel încât uh, mecanismul de stabilitate care va intra în vigoare în, la 1 iunie 2013 se va ridica la 500 de miliarde dar nu am discutat la nivelul uh, șefilor de state, șefilor de stat și de guvern uh, uh, detalii de a reduce, de a prelungi scadența rambursării împrumutului de către autoritățile uh, elene. Nu am discutat însă structura capitalului, instrumentului nu am discutat toate chestiunile uh, legate de stabilirea prețurilor uh, în viitor uh, ale mecanismului european de stabilitate. Nu am discutat regulile de guvernare ale mecanismului european de stabilitate și în cadrul Eurogrupului nu am uh, făcut prea multe progrese pentru că în ceea ce privește structura capitalului, mecanismul european de stabilitate, punctele de vedere ale statelor membre diferă destul de mult, ceea ce a făcut ca uh, să uh, convoc din nou Eurogrupul lunea viitoare. Este o reuniune la care vor participa cele 27 de state membre. În mod normal, Ministrul maghiar uh, al finanțelor ar trebui să prezideze, dar dat fiind că este vorba de o reuniune ilegală, pentru că este o reuniune nu a Uniunii Europene, ci a reprezentanților celor 27 de state membre pentru a discuta un mecanism interguvernamental care nu este uh, inclus în tratat, colegii um, mei l-au însăcinat pe cel care vrea să aibă un instrument uh, Uh, comunitar să prezideze această reuniune. Așadar, avem nevoie de o altă reuniune luna viitoare în încercarea de a ne pune de acord asupra unor uh, chestiuni uh, rămase deschise pentru ca Consiliul European din 24 și 25 martie să se desfășoare în condiții bune. Este absolut necesar să formulăm un la criza îndatorării în zona euro până la sfârșitul săptămânii viitoare și trebuie să ajungem la o concluzie care să nu fie sub orizontul de așteptări al piețelor financiare. Avem marea problemă la nivelul zonei euro este că întotdeauna suntem în întârziere uh, față de ideile uh, pieței piețelor financiare. Dacă am fi mai rapizi, mai alerți, mai inventivi, mai plin de imaginație, am putea să o luăm înaintea piețelor financiare. Însă, atâta vreme cât, suntem, cât rămânem în urmă, suntem penalizați. Când vom avea un avans, atunci piețele financiare vor fi cele penalizate. Uh, thank very much. I, I, just wondering whether you've been reading my speeches there a little bit. Uh, Mulțumesc foarte mult. Chiar ați, put, ați luat, luat o parte din ceea ce vreau eu să spun. Uh, mai am câteva uh, cereri de intervenții și o să îi dau cuvântul lui Nicolas Șontes pentru că mergem în ordinea în care s-a cerut, uh, au apărut solicitările de intervenție. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Trebuie să spun că Raportorul a încercat în această după-amiază să clarifice un pic lucrurile, dar cred că suntem și mai derutați și uh, avem și mai puține certitudini în urma acestei clarificări. Cred că în, uh, populația este destul de confuză în ceea ce privește toată această problemă cu semestrul european, cu pactul de competitivitate și așa mai departe. Și cu pactul euro. Deci toate aceste lucruri s-au uh, depus unele peste altele și cred că ceea ce avem uh, aici este de fapt o luptă pentru putere, un război crunt între diverse instituții europene și Consiliul împreună cu Parlamentul European și cu Parlamentele Naționale se luptă, e ca și cum uh, lucrurile ar fi dezbătute în cadrul instituțiilor și sunt alte instituții care au fost lăsate deoparte și nu au fost implicate. Și o întrebare care se pune este ce se întâmplă dacă un Parlament Național respinge toate aceste idei, spre exemplu pactul euro. Asta ar însemna o modificare a tratatului pe ușa din spate? într-un fel în care uh, am putea evita să punem totul, uh, să testăm totul prin, uh, prin public, deci introducem această metodă ocolită pe ușa din spate, pentru că avem austeritate și disciplină financiară și, în mod clar, trebuie să avem o abordare mai coordonată pentru a rezolva toate problemele crea create de rata crescândă a șomajului. Uh, dar eu nu văd toate asta. Până acum toată coordonarea a fost inspirată de Germania și încercăm să convingem celelalte țări să adopte modelul german. Dar asta este viziunea tuturor. E cineva care crede că este într-adevăr posibil să adoptăm acest model? E cineva care crede că asta este soluția universală pentru problemele europene? Cred că asta ar fi ce am avut de spus. Mulțumesc. Apoi din Austria, Domnul Oh, right, yes. Doamnă președinte, stimați colegi, ne bucurăm cu toții că există acest pact pentru moneda euro. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la crearea acestuia. Sigur că acest pact, ca și politica în general, reprezintă, de fapt, arta de a face tot ce se poate mai bine din ceea ce este. Sigur că am auzit în presă despre aceste intenții ale doamnei Merkel și a domnului, Marco, domnului Sarkozy, care sunt uh, uh, condamnabile. Dar problema este că există o mare problemă de comunicare în toate statele noastre. Și mă refer aici la legătorii noștri. În primul rând, ne e foarte greu să le explicăm uh, cetățenilor că nu există o criză a monedei euro, ci o criză în anumite regiuni, în anumite țări din zona euro. Deci euro este o monedă puternică, dar există țări care au probleme în economia lor sau în fiscalitatea lor sau în politică monetară. Ne-ați explicat. Am explicat criteriile de la Maastricht, pactul de stabilitate, um, strategia Lisabona, Um, toate, despre toate acestea le-am povestit cetățenilor noștri, cetățenii s-au așteptat ca acestea să aibă succes. Și acum venim cu pactul pentru moneda euro. De ce ar trebui să-i uh, convingem că ceea ce avem acum uh, ar putea să aibă mai mult succes decât strategiile de până acum, decât uh, singura explicație ar fi că speranța moare ultima. Thank you very much. I'll, I'll take another one now. Mulțumesc foarte mult. mai dăm cuvântul unui narrator și apoi o să trecem la răspunsuri. Doamna Papandreou din partea Greciei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dacă îmi dați voie, aș dori să le mulțumesc oratorilor din această după amiază. Cred că este un lucru foarte bun că am avut această ocazie să facem schimb de puncte de vedere cu reprezentanții ambelor instituții și cu reprezentanții din Parlamentele Naționale. Cred că este un lucru foarte bun și extrem de util și ne asigurăm că există un nivel comun de interes, fie că ești la Consiliu, fie că ești la Parlament. Și este cea mai bună cale de a ne asigura că instituțiile europene nu se îndepărtează de cetățeni, mai ales într-un moment în care se iau niște decizii care uh, pot să crească birocrația, pot avea ca efect creșterea birocrației și cred că este util uh, să știm că oamenii ne privesc și nu sunt întotdeauna de acord cu ceea ce facem noi. Cred că ceea ce putem saluta este că acum avem un cadru coerent de guvernanță. Și coordonarea în cadrul acestui context este cu siguranță esențială. Și uh, am o impresie cu care cred că sunt și alții de acord, este că uh, uh, am făcut prea puțin și prea târziu. Asta se aplică, acest dicton se aplică deciziilor luate de Europa. Și deciziile pe care le-am luat nu au impactul sperat. Chiar recent, Consiliul a luat niște decizii și nu știm dacă ele vor rezolva sau nu problemele Europei, ca să nu mai vorbesc de problemele Greciei, dar problemele Europei în general și uh, îmi imaginez că destul de curând vom fi obligați să luăm alte decizii noi. Asta nu înseamnă că avem o soluție definitivă și clară la problemele cu care se confruntă moneda euro sau cu care se confruntă Europa. Cu siguranță, disciplina bugetară este esențială și, cu siguranță, trebuie să ne uităm la viitor dar mă întreb, asta va fi suficient? Această problemă este în primul rând sau uh, doar o problemă bugetară? Eu cred că avem și uh, probleme care au zdruncinat puternic sistemul bancar. Ne gândim la reforme ale întregului sistem uh, bancar și de împrumuturi, deci ale întregului sistem financiar până la urmă? În 2010, o să vă amintiți că fondurile de speculații uh, încasau bonusuri record pentru uh, managerilor, pentru directori. Și, în Euro- și Europa și nici alte părți ale lumii nu au luat măsurile necesare pentru a păstra controlul asupra acestor părți importante din uh, piața financiară. Și cetățenii europeni, oamenii obișnuiți, acum plătesc uh, costurile uh, și ei suportă cel mai puternic efectele crizei. Și acum ni se spune că analizăm pactul de creștere și de stabilitate ca făcând parte din strategia Europa 2020 și asta fără îndoială pentru că trebuie să acceptăm faptul că strategia de la Lisabona a eșuat. Chiar vom putea să concurăm cu China, cu India, cu lumea arabă, în situația în care se află ea acum, deci a anticipat cineva care vor fi reacțiile necesare din partea noastră pentru a face față acestor evenimente care sunt în curs de derulare? Încercăm să ne reducem deficitele și datoriile în țările Uniunii ne vom afla în primul val de cercetare și dezvoltare, cum vom face acest lucru? Vom avea ce să transmitem generațiilor viitoare ca să, pentru că ele să nu moștenească doar uh, deficite mai mici și datorii mai mici și pentru că ele să aibă niște sisteme de sănătate și de educație care să răspundă nevoilor viitorului? cu aceste exerciții de uh, reducere de costuri care au uh, loc acum, uh, nu se pare că vom avea niște rezultate uh, bune după aceea. Uh, îi dau cuvântul acum și lui Astrid Luning. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Juncker că a relativizat atât de bine acest uh, faimos pact pentru euro, pentru că în mod naiv mă gândisem acest uh, pac cu cele șase uh, propuneri ale uh, Comisiei că pe această propunere ar trebui să ne concentrăm și să uh, finalizăm procesul nostru pentru uh, a uh, le uh, adopta în codecizie patru dintre acestea. În mod naiv, am crezut că asta se află în centrul atenției noastre. Acum vine acest faimos pact pentru euro. Nu mai știu uh, unde să mă îndrept, pentru că, de fapt, Ceea ce ar trebui să ne intereseze sunt propunerile Comisiei. Ar trebui să ajungem la un acord uh, bine uh, uh, gândit și Parlamentul ar trebui să-și aducă contribuția. Sigur, vom continua să discutăm aceste propuneri, însă trebuie să spun că sunt și nu știu cum să mă exprim Uh, mai diplomatic cu putință, să spun că sunt puțin surprinsă de turnura pe care o iau lucrurile. În această dimineață am avut marea plăcere să ne întâlnim cu doamna Lagarde și cu domnul Schäuble. Și domnul Schäuble ne-a spus efortul mare pe care îl va face Germania, a vorbit de miliarde pentru Uh, a uh, finanța noul mecanism de stabilitate. Partea care va fi vărsată ca și capital la acest pact și din câte am înțeles, lucrurile nu sunt încă foarte clare. E vorba de miliarde pe care țările vor trebui să le avanseze imediat. Aș vrea să știu asta. Pentru că atunci când uh, am spus, uh, dar uh, nu o să le dați dumneavoastră, nu a fost încântat de uh, întreruperea mea. Deci dacă ați putea să ne spuneți cum, care va fi sarcina diferitelor state membre atunci când e vorba de contribuția de capital la acest mecanism european de stabilitate. Uh, de asemenea, am uh, fost uh, felicitați de poziția uh, Parlamentului European. Am fost felicitați de către doamna Lagarde în legătură cu tasca, taxa pe tranzacțiile uh, financiare. Știți uh, foarte bine că în această dimineață doamna Lagarde ne-a spus că se are în vedere introducerea unei astfel de taxe numai în zona uh, euro. Nu știu ce, ce cadou vrei să, să, să-i facem domnului Cameron, dar uh, o să-mi spuneți dumneavoastră. Trebuie să vă spun că trebuie să vă spun că această discuție tinde să devină o Uh, bătălie religioasă în uh, Europa. Însă va trebui să ajungem la un final și să adoptăm pachetul privind guvernanța economică. Și nu mi se pare rezonabil să prevedem acest instrument numai pentru a finanța uh, datoria la o rată a dobânzii mai favorabilă, dar în același timp toată lumea știe, totuși, că într-un moment sau altul, recurgerea uh, la euroobligațiuni ar putea să devină o realitate, ar putea să se impună. Puteți să ne spuneți sau să ne definiți condițiile necesare pentru ca recurgerea la euroobligațiuni să fie un gest natural și uh, care uh, ar fi gesturile prealabile care s-ar impune? Mulțumesc. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul vorbitorilor noștri să răspundă. Eu cred că nu, nu trebuie să, să, să răspundă la fiecare comentariu în parte, dar sper că la sfârșit, până la urmă, toți trei vorbitori vor reuși să acopere toate întrebările. În primul rând, domnul ministru. Mulțumesc, Sharon. Vreau să vă spun la început că sunt întru totul de acord cu colegul nostru din Austria. Nu e vorba despre o criză monedei euro, ci e vorba de o criză financiară prin care trec anumite state, state membre din zona euro. Într-o oarecare măsură, problemele noastre se nasc, de fapt, din succesul nostru enorm, pentru că moneda euro s-a dovedit a fi un succes imens în ultimii 12 ani. Haideți să ne uităm puțin la trecut. Am introdus moneda euro în 1999, a luat avânt, a devenit tot mai puternică și apoi, dintr-o dată, a fost lovită de criza financiară globală. Deci, într-o oarecare măsură, vinovatul adevărat este, de fapt, succesul major al monedei euro. Nu avem, din păcate, nu avem o economie omogenă în Uniunea Europeană și un sistem financiar care să susțină statele din zona euro. De aceea, din câte înțeleg eu, așa văd eu lucrurile, acesta este motivul pentru care politicieni europeni, miniștrii de economie și finanțe, tocmai am încercat să formăm un răspuns cuprinzător în fața tuturor acestor provocări. Așadar, când vorbim de schimbarea tratatului, și acesta face parte din acest răspuns cuprinzător. Dacă vorbim despre pachetul de guvernanță economică, toate cele șase acte legislative sunt menite a fi o parte din acest răspuns. Semestrul european, despre care discutăm astăzi, sau unul dintre subiectele pe care le discutăm, semestrul european, întreaga procedură pentru o mai bună eh, coordonare a politicilor economice la nivel european și acest proces este un element al răspunsului nostru cuprinzător. În ceea ce privește pactul euro și pactul pentru competitivitate, și acestea sunt, la rândul lor, elemente ale acestui exercițiu de răspuns cuprinzător. Și mai sunt și alte elemente. Regulamentul privind serviciile financiare. Această procedură este, la rândul său, o parte din răspunsul nostru complex. Deci, doamnă președinte, dragă Sharon, per ansamblu, ceea ce vreau eu să spun este că adevăratul vinovat pentru problemele noastre prezente s-ar putea să fie succesul enorm al monedei euro din ultimii 12 ani. Și trebuie trebuie să punem la punct o să construim o economie europeană mai integrată și niște sisteme financiare, financiare care să susțină țările euro. Acum suntem pe punctul de a deveni mai integrați prin coordonarea politicilor economice, dar această procedură este una care se va desfășura pas cu pas. S-ar putea să dureze mai mulți ani acest proces până când vom reuși să avem o economie europeană durabilă și integrată, dar sperăm că așa se va întâmpla. Mulțumesc! Cred că multe erau adresate lui Jean-Claude Juncker dacă dorești să răspunzi la ele. Je réponds d'abord aux questions. Răspund mai întâi întrebărilor uh, la care uh, o să-i las, de fapt, lui Oli uh, grija să le răspundă. Cred că Oli trebuie să răspunzi la toate întrebările în, ce, în ceea ce privește uh, uh, reglementarea financiară. Nu e vina comisiei, dar prefer ca comisia să răspundă. Colegul meu grec, care este în stânga mea, pot să-i spun că pactul pentru euro a fost încheiat între guverne. Așa stau lucrurile. Este un pact care leagă între ele guvernele din zona euro și altele care doresc să ni se alăture. Guvernele care au încheiat acest pact se supun unui control parlamentar național. Nu știu cum se întâmplă în alte părți, dar la noi ele se întâmplă cam așa. Înainte de a asista la Consiliul European a celor 17 privind pactul pentru euro, am fost convocat în plenara Parlamentului meu și am explicat care va fi poziția pe care o voi susține la Bruxelles în ceea ce este pactul pentru euro. Dat fiind că punerea în aplicare trece aleatoriu printre programe naționale de reformă, ministrul economiei a fost uh, convocat de Parlamentul luxemburghez a doua zi, unde a explicat care sunt elementele și obiectivele pe care dorește să le cuprinde în programul național de reformă. În aprilie după terminarea Consiliului European de la sfârșitul lui martie, vom avea o altă dezbatere în plenara Parlamentului uh, luxemburghez, unde guvernul trebuie să dea socoteală de ce a făcut sau n-a făcut la Bruxelles. Și dacă Parlamentul luxemburghez nu va fi de acord cu ceea ce a făcut guvernul, pactul pentru euro uh, nu o să fie respins, dar guvernul o să își încheie mandatul, o să plece Iată, aceasta arată că răspundem în fața Parlamentului și urmarea logică este că acest uh, pact pentru euro, despre care v-am spus lucruri bune, dar și lucruri rele, nu va necesita o modificare suplimentară a tratatului. Vom modifica tratatul pentru a institui mecanismul european de stabilitate, dar tratatul nu va cunoaște nicio altă modificare pentru că toate elementele impactul pentru euro și care existau deja în agenda Lisabona țin de responsabilitatea națională. În Europa ne coordonăm, ne punem de acord uh, asupra unor uh, obiective uh, uh generale iar elementele care sunt menționate în pactul pentru euro figurează deja, fără nicio excepție, într-o declarație din uh, decembrie 97, o declarație a Consiliului European privind obiectivele politice economice. Noi am constatat că agenda de la Lisabona, amintiți-vă, pentru că suntem deja în 2011 și în 2000 10 trebuia să devenim uh, forța cea mai competitivă a planetei. Admitiți-vă agenda de la Lisabona, multe aplauze, dar cuvinte, cuvinte, cuvinte. Pentru că diferitele reforme care ar fi trebuit să fie înfăptuite sub uh, agenda de la Lisabona nu au fost uh, realizate. Au fost realizate reforme, dar nu toate. Pentru că nu a, existat, nu a existat o evaluare, pentru că nu a existat nicio structură uh, care să urmărească rezultatele agendei de la Lisabona. Uh, Pactul pentru euro este o carte de metodă. Avem o metodă prin care trebuie să se controleze aplicarea acestui pact pentru uh, euro. În raport cu ceea ce a existat, în primul rând, există o nouă metodă. Guvernele se vor observa unele pe celelalte cu o, o atenție mai mare decât până acum. Iată de ce spun că nu o să Eh, devenim eh, deputați ai eh, Germaniei și un mic ducat nu poate să devină o mică Germanie. Sunt, de-al foarte încântat că în Marele Ducat al Luxemburgului avem mai puține acțiuni decât în Germania, pentru că este mai ușor de guvernat fără astfel de interferențe. Sunt uh, fericit că uh, Luxemburgul, care are 12 cantoane, nu face alegeri în fiecare lună pentru un canton, pentru că asta ar deveni un lucru imposibil. Nu o să devenim o mică Germanie, dar în Europa, pe aceleași obiective, lucrăm împreună cu ceilalți. Dar nici sub comanda uh, Germaniei, a Franței uh, sau a Regatului Unit. Trebuie să lucrăm împreună. În Europa trebuie să reînvățăm arta și plăcerea de a dori să lucrăm împreună, pentru că vrem să facem lucruri împreună. Uh, atunci când ascult dezbatere din Eurogrup și din alte structuri, cuvântul Europa nu apare prea des. Toată lumea uh, explică, nici eu nu sunt mai bun ca alții. Când prezi, prezidez o fac, dar îi las să vorbească pe ceilalți. Toată lumea explică de ce nu poate să renunțe la anumită poziție pentru că din punct de vedere național, problema A, problema B, din păcate. Adunând toate problemele naționale, nu vom avea niciodată soluții europene. Trebuie să învățăm să ne iubim puțin. Ceea ce suntem pe cale să uităm. Să, trebuie să dorim uh, mai mult o Europa, dacă vrem un minimum de uh, Europa. Asta este adevărul și realitatea. Oli, vrei să răspunzi tu, doamnei Luling, în ceea ce privește cele 500 de miliarde? Dar pentru că tot m-am lansat să o fac eu, suntem aici sub autoritatea lui Oli. Trebuie să discutăm cum procedăm pentru a ajunge la o capacitate de împrumut de 500 de miliarde. Există mai multe modalități de a crea acest capital. Consiliul celor 17 a spus-o și nu e o găselniță, că, pe de-o parte, trebuie să uh, fie o parte de capital uh, subscris uh, și Uh, garanții. Însă nimeni n-a reușit să-mi explică, să-mi explice diferența între uh, capitalul vărsit, vărsat și garanții. Și uh, trebuie să vedem cum o să procedăm. Vă semnalez că trebuie să prevedem sau să dotăm acest instrument de o capacitate de împrumut efectivă, 500 de miliarde. Până când și cum o să vedem, o să discutăm luni. La fel, lucrurile sunt valabile pentru uh, creșterea uh, de uh, capital. Am prevăzut 440 și având densitatea garanțiilor pe care trebuie să le instituim și instrumentul tampon am ajuns la o sumă de 250 de miliarde și trebuie să ajungem undeva la 440 de miliarde. Acest lucru se va face prin garanții. Unii consideră că și aici ar trebui să existe uh, o uh, parte vărsată de statele care nu au un rating de, triplu, uh, de 3A. Ah, aceste discuții le-am avut cu domnul Schäuble. Dar dacă uh, uh, vă pierdeți prin acest hățiș, adresați-vă primului ministru care are răspuns la toate. Sumele pe care le vom transfera mecanismul european de stabilitate în urma unei decizii care va fi luată de Eurostat, care este independent uh, de comisie, considerate ca fac parte din datoria publică sau nu a uh, statelor membre. Dacă mecanismul de stabilitate poate să fie categorisit ca o organizație internațională independentă de Uniunea Europeană, dar uh, compusă din statele membre și care dispune de o structură de guvernare care ar putea să dovedească că aceste mecanisme au o autonomie destul de mare, sumele transferate în uh, calitate de capital subscris, uh, capital vărsat, nu vor fi considerate ca făcând parte uh, din datoria publică. Aceste sume vor face parte din deficit chiar dacă nu fac parte la nivel european din datorie, totuși, în Germania, aceste sume fac parte din deficitul anual. Este răspunsul pe care uh, domnul Schäuble ar fi trebuit să vă dea, să vi-l dea. ESA 2010. Oli, do you want to add... Oliren, dacă dorești să adaugi ceva, ai cuvântul. You not, not on that necessarily. Uh, I think, uh... Mulțumesc. Cred că Jean-Claude Juncker a răspuns în mod selectiv a ales întrebările cele mai plăcute și mi le-a lăsat pe cele mai puține plăcute mie. Dar totuși sunt recunoscător președintelui Eurogrupului că îmi dă cuvântul și că pot să comentez și eu. Jean-Claude Juncker spune că ar mai putea să adauge niște întrebări. Da, tu vii întotdeauna cu probleme, dar avem nevoie aici de soluții, nu de probleme. În primul rând, întrebarea doamnei Luling legată, legată de euroobligațiuni. Pot să înțeleg de ce Jean-Claude îmi transmite mie această întrebare. Trebuie să vă spun că întotdeauna am considerat euroobligațiunile ca o idee atractivă din punct de vedere intelectual pentru că e un instrument extins care acoperă multe posibilități. Da. De, de, a, de a pune în practică acest instrument. Și una dintre propunerile cele mai bune, recenta propunere a think tank-ului Bruegel, um, să existe euroobligațiuni împărțite în mai multe categorii care să acopere finanțarea sub nivelul datoriei publice din uh, criteriile de referință de la Maastricht de 60% din PIB ar putea să fie euroobligațiuni albastre și dacă treci de acestea, atunci vei plăti uh, niște dobânzi mult mai mari prin obligațiunile naționale. Însă nu ne aflăm într-o situație de, de vid din potrivă, ne aflăm într-o situație de criză foarte concretă și de aceea trebuie să căutăm niște soluții practice și pragmatice. Pot să vă spun că în mai anul trecut, pe 9 mai de fapt, am făcut o propunere în weekendul după ce uh, pachetul uh, privind pachetul pentru Grecia a fost pus în uh, aplicare, în care piețele uh, reacționau, spreadurile crescuseră foarte mult, Eurogrupul, Ministrii de Finanțe și Comisia au primit sarcina atunci de a pregăti un mecanism european de stabilitate financiară. De vineri noaptea și sâmbătă, până duminică după masă, am pregătit atunci o propunere, am luat-o din sertar, am adaptat-o Propunerea se referă la un mecanism european de stabilitate financiară și se bazează pe două elemente. În primul rând, bugetul european, care garantează ca și instrument complet comunitar, prima parte, până la plafonul bugetului european, peste 30 de, 60 de miliarde de euro, pe baza garanțiilor din bugetul euro, și apoi, dacă e nevoie, pe baza unui sistem de garanții uh, comune și individuale la nivel comunitar. Acest, uh, această primă parte, instrumentul comunitar, e cea despre care v-am uh, vorbit. Cea de-a doua a fost revizuită și a fost inclusă uh, în, uh, și a devenit, de fapt, instrumentul european de stabilitate financiară. De ce? Pentru că anumite state membre au considerat că propunerile comisiei se asemănau mult prea mult cu eurobondurile pentru că se refereau la garanții, garanții suportate în comun și individual și de ce au respins aceste propuneri. Și ne-au obligat să acceptăm un aranjament interguvernamental și să uh, îl exploatăm la maximum odată ce a fost creat. Acesta este contextul în care ne aflăm. În situația actuală, eu nu văd nu mi se pare că condițiile politice s-ar fi schimbat în favoarea introducerii euro obligațiunilor, De aceea, eforturile noastre se focalizează asupra înființării unui mecanism de stabilitate economică din iunie 2013 și după. Și până atunci, consolidarea um, capacității de creditare a FSF pentru a încerca să limităm orice fel de potențiale um, erupții uh, financiare, explozii financiare. Așadar, cred că și dumneavoastră vă veți confrunta acasă cu toate aceste uh, aspecte. Nu sunt uh, compatrioții ai mei, de-ai mei aici, în această, la această conferință. Și motivul este foarte simplu. În primul rând, uh, avem alegeri în câteva săptămâni și, în al doilea rând, astăzi, tocmai la această oră, guvernul finlandez răspunde unei moțiuni de cenzură depusă de opoziție legată de crearea acestui uh, mecanism și uh, de uh, crearea instrumentului de stabilitate financiară. Și vreau să adaug la ceea ce a spus Jean-Claude Juncker faptul că eu consider că trebuie să finalizăm un acord politic până săptămâna viitoare, joi sau vineri, până la Consiliul European și de aceea Jean-Claude Juncker a convocat o reuniune extraordinară a Eurogrupului lunea viitoare și sunt convins că vom ajunge la acordul politic necesar săptămâna viitoare. După acest acord politic, în concluziile Consiliului European de pe 24 și 25 martie, acordul juridic pentru mecanismul de stabilitate financiară și amendamentele la instrumentul de stabilitate financiară, 440 de miliarde de euro capacitate efectivă de creditare, e bine, acești, uh, uh, acești bani vor trebui pregătiți rapid în următoarele săptămâni pentru a ne asigura că pozițiile naționale vor fi finalizate uh, până, asupra ambelor acorduri până în vară. Deci avem un plan de activitate foarte concret și sper că puteți să ne susțineți. Pentru că, să nu uităm, ca să vorbim foarte sincer, aceasta a fost uh, cea de-a doua parte a pactului, a răspunsului uh, complex cuprinzător, care cred că va fi uh, susținut de Consiliul European săptămâna viitoare. O parte se referea la intensificarea consolidării fiscale, mai ales de țările care sunt considerate a fi într-o poziție vulnerabilă. Spania și-a făcut temele, Spania e pe un drum bun, Um, în ceea ce privește politicile fiscale, structurale și financiare. Portugalia a anunțat măsuri noi și foarte convingătoare săptămâna trecută, după ce am colaborat foarte intens împreună cu, um, cu Portugalia, noi la Comisie și cu Banca Centrală Europeană. Intrând așadar pe această linie a reformelor structurale și a consolidării fiscale. Pe de o parte, aceste eforturi trebuie să fie uh, finalizate, pe de altă parte avem nevoie de un mecanism de stabilitate financiară, avem nevoie de reguli care să uh, asigure că speculațiile împotriva monedei euro nu sunt profitabile. Și actorii de pe piață trebuie să fie convinși că facem tot ce e necesar pentru a proteja stabilitatea monedei euro și uh, recuperarea economică, care este încă într-o fază timpurie și, de asemenea, e foarte importantă pentru cetățenii noștri. E periculos să le spui politicienilor că nu mai este aproape nimeni care dorește să ia cuvântul, pentru că acum s-au înscris foarte multe persoane la cuvânt și nu vom putea să mai acceptăm toate întrebările. Dar o să vă spun cine, cine mai așteaptă. Am reprezentantul Austriei, Christoph Matzneter, apoi din partea Germaniei, Rose Binding și domnul Brackman și apoi din partea Parlamentului European, Ani Podimata, Leonardo Dominici, Carl Haglund, Enrique Guerrero Salom și Vicky Ford. Și tu, Li, și tu Elisa și Elisa Ferrera. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Nu. Doamna Hübner? Bine. Va trebui atunci să ne mișcăm foarte repede. Am să dau cuvântul parlamentarilor din Parlamentele Naționale întâi, pentru că în Parlamentul European um, noi avem ocazia să îi exploatăm pe invitații noștri mai adesea. Așadar, începem cu reprezentantul Austriei. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, mulțumesc lui Jean-Claude Juncker pentru expunerea sa foarte sinceră. Cred că și eu și piețele financiare avem oarecum aceeași uh, poziție. Uh, aproape săptămânal apar noi, uh, anunț, noi anunțuri privind măsuri de coordonare, pachete de salvare financiară și lumea e puțin dezorientată. După cum a spus Jean-Claude Juncker, noi ne mișcăm încet în urma piețelor financiare. Uniunea Europeană, statele naționale ar fi bine să reușească să se miște cel puțin în tandem cu piețele financiare. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, o criză bancară în care statele naționale, din păcate nu Europa, propunerea domnului Sarkozy, uh, și a lui Angela Merkel și Ben Steinbrück au, eșuat. În orice caz, fiecare stat membru a încercat să uh, joace cum a putut, să uh, își salveze propriul sistem uh, bancar. În același timp, însă, într-adevăr a funcționat coordonarea statelor membre care au uh, utilizat uh, pachetul de salvare pentru a salva economia reală. Acest lucru a reușit. În 2009 uh, am reușit să ieșim oarecum din, să, să depășim criza, să um, împiedicăm în anul 2010 extinderea acestea și chiar se văd niște uh, încercări de recuperare. Dar acum avem problema datoriilor suverane care au rezultat din această activitate și acum aceste datorii devin obiectul unor speculații absolut uh, uriașe și am văzut ce s-a întâmplat cu Grecia. Ei erau oricum îndatorați de foarte multă vreme, dar au căzut apoi uh, victima speculei. Specula a devenit o, o afacere foarte, foarte profitabilă. Vreme de ani de zile aveam sistemul refinanțării prin băncile, Banca Centrală Europeană și băncile noastre europene, marile instituții financiare, sunt cele care s-au implicat în acest joc și care, uh, utilizând tot felul de produse derivate, de vânzare în lipsă, uh, au reușit să facă profituri de miliarde. Dacă ne uităm la bilanțurile din 2010, marile, marile bănci de investiții, fondurile speculative au niște profituri absolut uriașe. Iar noi în ce situație ne aflăm astăzi? Pompierii sunt cei care au devenit uh, răufăcători. Avem uh, aceste state care sunt într-o situație de îndatorare masivă și această situație nu poate fi tolerată din punct de vedere politic, pentru că la sfârșitul zilei, noi cu toții, fie că vorbim de parlamentari sau uh, guvernanți la nivel european sau la nivel național, noi trebuie să răspundem în uh, fața cetățenilor noștri. Noi suntem creditorul de ultimă instanță. Uh, și faptul că trebuie să plătim de trei ori pentru același lucru nu, nu, e, nu e acceptabil. Nu putem să cerem cetățenului să plătească uh, și prin taxe crescute și prin faptul că îi se reduc, uh, îi se trage salariul sau pensia și prin uh, uh, și să plătească de asemenea uh, să plătească de asemenea și pachetele de salvare, pentru că specula a crescut uh, de 7, 8, uh, 9 uh, ori și mă întreb cum vom putea să reușim să găsim o strategie de a ieși din acest cerc vicios. Mă întreb dacă aceste obligațiuni sunt soluția. Toată lumea știe că dacă 5 persoane girează un credit, riscul devine mai, uh, mai mic pentru, uh, pentru fiecare, dar asta înseamnă că dacă mai multe state membre doresc să garanteze un împrumut, până la urmă, acest împrumut va deveni mai ieftin pentru fiecare dintre ele. Și ar fi foarte bine uh, să avem și uh, ar fi bine să avem astfel de instrumente care să uh, fie garantate la nivel uh, comunitar. Pentru că numai astfel vom reuși să avem o politică economică europeană mai integrată. Și nu putem să folosim pentru asta um, fondurile venind de la statele membre care sunt oricum supraîndatorate. Încă o dată vreau să mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta aceste lucruri și, de asemenea, cred că ar fi foarte bine să continuăm această discuție și să vedem cum ar putea să arate noile instrumente europene. Um, aș dori să mai aflu ceva, Ce anume, uh, știm că se fac, ce, se fac speculații cu uh, produsele derivate de, chip, de tip CDS. Uh, am văzut care a fost situația Greciei, vedem care a fost situația Irlandei și toate uh, acestea nu pot fi lăsate în situație de supraîndatorare, de, de insolvență, în momentul în care bănci din Germania, din Franța, din alte țări fac profituri. Deci trebuie să găsim o modalitate prin care să uh, putem uh, interveni direct în această uh, speculă cu produse derivate de tip CDS, pentru că trebuie să uh, Uh, avem niște mecanisme prin care să putem să intervenim atunci când băncile nu fac ceea ce trebuie să facă, și anume să luptăm împotriva acestei, acestor speculații. Acum ne aflăm sub presiunea uh, timpului, uh, dacă vreți să mai ascultați și răspunsuri, așa că am să dau cuvântul următorului vorbitor. Mulțumesc! Nu vreau să spun nimic despre documente informale, non-paper, pe care nimeni nu le-a citit. Nu vreau să vorbesc nici, despre tarifele uh, colective, despre contractele colective din Germania. Sistemul este atât de complicat încât nu are rost să intrăm în uh, detalii. Uh, s-ar putea să uh, um, nu cunoașteți atât de bine situația pentru că atât de complexă. Um, comentariul pe care l-ați făcut m-a iritat puțin. În orice caz, vreau să vorbesc despre acest mecanism de stabilitate și ați vorbit despre trei surse. În primul rând, capitalul vărsat, prima categorie, a doua categorie, garanții și apoi ați mai spus ceva capitalul care trebuie să fie găsit. Și m-ar interesa să înțeleg, să, să um, înțeleg mai bine ce capital e acesta. E un uh, capital care trebuie găsit. Deci, cum se va găsi acest capital? Cum um, poate fi estimat acest capital? Pentru că întotdeauna când aud de 3A, mă gândesc la agenții de rating. Și când mă gândesc la agențiile de rating, atunci nu mai am încredere în sistem. Pentru că eu am învățat că ceea ce uh, apreciază agențiile de rating, de fapt, nu este corect, pentru că altfel această criză ar fi putut fi, uh, ar fi, putut fi anticipată. Avem uh, această metodă comunitară prin inițiative legislative care pot fi puse în aplicare. Însă, alături celor spuse de colegul meu din Austria, și anume aș dori să aud uh, niște descrieri mai concrete. Dacă vorbim despre uh, probleme etice și morale, văd că acestea nu apar foarte clar în, uh, în abordarea noastră concretă. Trebuie să vedem uh, care sunt uh, sistemele folosite în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor, în domeniul statului. Toate instrumentele au riscurile și avantajele lor, însă Uh, dacă există experți în domeniu care înțeleg cum se întâmplă lucrurile, vin apoi și îmi spun mie ca politician totul funcționează foarte bine, instrumente diferite în state diferite. Uh, astfel de procese ar trebui să fie mai bine coordonate. Și cred că nu putem să spunem că e vorba doar de un stat sau de o bancă, de state sau de bănci care trebuie să facă acest lucru. Să ne uităm la Grecia. Au avut o problemă bugetară. Și dacă ne uităm la uh, ceea ce se întâmplă acolo, vedem că există o cuplare între lumea bancară și uh, între problemele statului. Și de asemenea, problema în Grecia a fost uh, problema produselor în care au investit asigurările. Deci toate aceste lucruri sunt interconectate și de aceea cred că ar fi interesant să vedem Uh, această, această grupă ilegală despre care ați vorbit dumneavoastră, uh, am înțeles că veți discuta acum, uh, la sfârșitul săptămânii, despre dumneavoastră ați spus uh, grupul ilegal, deci eu numai v-am, v-am citat. Deci vreau să știu uh, ce măsuri, la ce măsuri concrete vă gândiți, pentru că eu, dacă dumneavoastră spuneți um, faptul că o supraîndătorare a unui anumit stat nu va însemna uh, plată suplimentară din partea altui stat, um, în momentul în care cetățenii noștri, de fapt, simt uh, povara supraîndătorării a altor state, eu nu pot să merg și să le spun că nu e, aceasta nu există. Pentru că oamenii simt o responsabilitate și trebuie să plătească din buzunarul lor. De aceea aș vrea să îmi explicați lucrurile puțin mai concret. Mulțumesc! Vreau să vă rog acum să încercați să reduceți timpul de vorbire, pentru că altfel nu veți mai avea timp, nu va mai fi timp pentru răspunsuri. Domnul Brackman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul ministru Matoci a spus pe bună dreptate că euro, din fericire, a fost o poveste de succes, nu altceva. Într-adevăr, așa a fost și e în continuare o poveste de succes. Între timp, am trecut printr-o criză financiară, nimeni nu poate să conteste acest lucru, dar trebuie să constatăm că unii au ieșit mai bine din această criză și unii au dificultăți în a ieși din această criză. Și acum e nevoie de solidaritate europeană. Cum găsim fondurile necesare și mijloacele necesare pentru a depăși această criză? când ne punem această întrebare, constatăm faptul că există pachete de salvare care nu sunt discutate pentru că problema euro are în sine o problemă, ci le discutăm pentru că anumite state individuale au probleme în a-și gestiona uh, supraîndatorarea și uh, nu reușesc să convingă piețele financiare să le ofere fondurile necesare. Și riscul este că Uh, să nu avem o problemă, deci problema care există este o problemă a statelor, nu a piețelor financiare. Și această problemă trebuie să fie soluționată căutându-i cauza și nu efectele. Ceea ce înseamnă că solidaritatea europeană înseamnă și că noi, cei din parlamentele naționale, împreună milităm pentru ca aceste țări să se bucure de solidaritate, să iasă din situația dificilă în care sunt și să reușească să se descurce singure. Pentru că fondurile acestea oferite prin pachetele de salvare nu uh, sunt uh, potrivite pentru uh, avizele uh, parlamentelor, <clears throat> parlamentelor naționale. Am auzit că Belgia a trecut cu succes de o situație dificilă, știm de situația Letoniei, așadar există și exemple de succes de care, care, pe care putem să le urmăm, putem să ne orientăm puțin în funcție de ele. În ceea ce privește sistemul bancar, sigur că există și în acest sistem probleme, sigur că trebuie să abordăm aceste probleme, însă atunci uh, când uh, colegul meu din Austria a spus, într-adevăr, că dacă vrem să reglementăm, vrem să găsim un instrument care să reglementeze acest domeniu, de ce noi, care suntem oarecum pompierii, uh, începem să înjurăm uh, pompierii din uh, țara vecină, spunându-ne că trebuie să acționeze mai cu putere, decât să, uh, în loc să ne adunăm cu toții și să îi prindem pe cei care au cauzat incendiul. În asta va consta solidaritatea europeană și atunci vom reuși să rezolvăm problema la cauzele ei. Dacă nu, vom avea doar alte și alte probleme. Mulțumesc. Trec acum la vorbitori din partea Parlamentului European. Am șase persoane deci dacă doriți răspunsuri, vă rog să încercați să nu depășiți cu mult un minut. Ani Podimata. Thank you very much, uh, Sharon. Mulțumesc foarte mult, Sharon. În primul rând, ca urmare a întrebării adresate de doamna Luling mai devreme, pentru că nu cred că a primit un răspuns uh, știu că plecăm de la puncte de vedere total diferite, pentru că eu sunt uh, raportor pentru instrumentele financiare inovatoare și uh, Consiliul European a susținut foarte repede sugestia care a fost uh, făcută de către Parlamentul European și care a fost inclusă pentru prima oară în concluziile Consiliului Uh, unde a apărut o trimitere clară la taxa pe tranzacțiile financiare și unde se indică că această uh, propunere trebuie examinată cât mai rapid la, în context național și global. Prima întrebare pe care o am este cum intenționați să urmăriți această sugestie care a apărut și în uh, concluziile Consiliului și a doua întrebare uh, care uh, a, a apărut din, uh, în urma dezbaterii și în urma unui articol care a fost publicat astăzi în ziarul Financial Times, unde se evaluează rezultatele de la Consiliul uh, European și se subliniază faptul că există un dușman invizibil care luptă împotriva eforturilor liderilor europeni de a rezolva criza datoriilor. Și acest uh, uh, inamic invizibil se cheamă un euroscepticism crescând. Deci, luând în considerare observațiile colegilor din parlamentele naționale, se pune o întrebare care se repetă tot timpul. Cum o să explic eu alegătorilor mei aceste lucruri? Și luând de, alt, de uh, în considerare în continuare că în uh, Europa de Sud-Est și în uh, Europa Centrală cetățenii au senzația că își asumă o povară foarte mare pentru a rezolva criza. În partea nordică a Europei, contribuabilii au senzația că lor li se cere să plătească pentru așa zis și păcătoși. Și eu cred că asta este cea mai periculoasă situație și cel mai mare risc cu care ne confruntăm. Un risc care este mult mai semnificativ decât orice încălcare a pactului de creștere și stabilitate. Deci aș vrea să vă întreb cum vom rezolva această situație. Mulțumesc! Mulțumesc, va trebui să vorbim mai rapid decât atât. Leonardo, vezi dacă tu reușești mai bine. Mulțumesc. Dacă vorbesc în italiană, s-ar putea să fiu mai rapid. Deci, am o întrebare pentru domnul comisar Ren. Întrebare care are aplicații generale, dar care este extrem de relevantă pentru Italia. Ieri ați uh, repetat faptul că este momentul să ne uităm la, reduce, la programul de reducere a deficitelor din punctul de vedere al datoriilor private, care este un criteriu etalon fundamental. Ați spus de asemenea că uh, veți rezolva și problema datorilor private atunci când acestea au un impact asupra capacității țării de a plăti datoria publică. Asta înseamnă că Italia este insolvabilă dacă are o datorie de 125% din PIB, dacă înseamnă asta că în teorie vom putea să obținem bani de la uh, în divizi particulari și dacă asta este situația, ce credeți că vor face piețele uh, financiare? Mulțumesc, uh, domnul Ghero Salon. Mulțumesc. Foarte pe scurt, aici sunt, doamnă președinte. Întrebarea mea este legată de mecanismul permanent de stabilitate. Comisia a emis un eviz și Comisia pentru Afaceri Constituționale a adoptat un raport în care se solicită ca un nou proiect de propunere a Consiliului să apară sau să se ajungă la un compromis pentru a clarifica situația și pentru a introduce elementele comunitare în uh, Uh, proiectarea, dezvoltarea și funcționarea acestui mecanism de stabilitate. Săptămâna viitoare vom supune la vot această propunere înainte de uh, reuniunea Consiliului din 24 și 25. Cred că domnul Juncker este implicat în procesul de dialog cu Parlamentul și încearcă să obțină aceste asigurări și aș dori să știu dacă există și informații suplimentare. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc, îmi cer scuze că am întârziat. Mi-ar fi plăcut să ascult mult mai multe, inclusiv răspunsul noastră, domnule Juncker, la întrebarea doamnei uh, Luling, pentru că ați dat dovadă de multă claritate și vă mulțumesc foarte mult. Dar să știți că pactul mă, mă derutează, pentru că poate în mod naiv mă așteptam să aud mai multe despre bănci. Bineînțeles, am văzut uh, semnele de întrebare ale agenției Moody's uh, în privința băncilor spaniole, am văzut criza irlandeză care este perpetuată în continuare de băncile din Irlanda, am văzut lipsa de încredere în testul de rezistență care s-a aplicat anul trecut băncilor și în urma căruia am văzut că, într-adevăr, trebuie să avem aceste teste de rezistență credibile care apar și în pact, dar între, semnele de întrebare se pun asupra ceea ce urmează, pentru că se spune că fondul ar putea crește astfel încât să facă față recapitalizării băncilor. Și există niște uh, legislații naționale care au fost implementate în ceea ce privește băncile, dar cred că problema inițială nu a fost uh, legile naționale privind falimentul, ci legile transfrontaliere privind falimentul. Uh, Domnul Șoibe a spus azi dimineață că toate statele membre au fost de acord să uh, ajute băncile dacă acestea rămân fără capital în uh, cadrul uh, testului de rezistență. Ați putea să ne clarificați puțin acest lucru? Mulțumesc, Elisa. Mulțumesc, o să vorbesc în engleză acum. Îmi cer scuze că nu am ascultat și începutul prezentării. Am următoarele întrebări. Rezultatul pe care îl vedem arată foarte clar care sunt condițiile în care uh, țările pot să acceadă la acest uh, mecanism. Dar astea sunt mai clare decât uh, condițiile pentru fondul în sine și pentru intervenție. Știm că există o înțelegere mai mare pentru Grecia, știm că va exista un fond permanent pe care îl poți cumpăra pe piețele primare, dar în anexa 2 se intră mai mult în detalii și mi se pare că este un amestec destul de confuz. Puteți să ne explicați mai mult cum va funcționa acest mecanism, în special pe baza unanimității? În al doilea rând, există foarte mulți indicatori aici și în același timp lucrăm cu indicatori din partea dezechilibrelor macroeconomice. Eu sunt raportor. De ce nu putem să reunim aceste două lucruri și să avem un cadru european, decât să avem uh, mod, să avem niște țări care controlează modul în care alte țări respectă acest uh, sistem. Și ultima întrebare este legată de bănci. În mod ciudat, țările trebuie să intervină atunci când apar rezultate negative din partea propriilor bănci și există și o solicitare ca țările să-și dezvolte propria legislație pentru controlarea băncilor care uh, dau greș. Deci avem un mod clar în care tratăm țările care intră în faliment și acum avem căi naționale individuale pentru a și legislații naționale pentru a rezolva problema băncilor care uh, intră în, falim, uh, în faliment, pentru care Parlamentul a propus, după cum spuneam, o abordare europeană. Mulțumesc! În fichi mi-a luat prima întrebare și prima mea întrebare era de unde provin fondurile pentru recapitalizare, în special având în vedere că, există, că nu există o rezoluție în ceea ce privește acest fond de finanțare. Și mă bucur că Oliren a vorbit despre această recapitalizare. Și a doua întrebare este pentru Jean-Claude. Acum avem un regulament care este uh, legat de zona euro, în special în ceea ce privește uh, pachetul de finanțare, dar care implică și țările care nu fac parte din uh, zona euro. Uh, și am înțeles că noastră vreți să aveți o reuniune cu cele 27 de state membre, dar cum, cum se va organiza proiectul? Cine va stabili uh, regulile, pragurile, uh, etaloanele care vor trebui respectate? Vom, vom trata cu 17 țări sau vom avea o categorie similară de etaloane uh, și pentru celelalte 10? Cum vom rezolva acest proces? Mulțumesc. Acum uh, vestea cea proastă este că aveți câte 5 minute fiecare pentru a uh, răspunde. Mai devreme am avut mai mult timp, dar acum trebuie să vă grăbiți. Domnule comisar, vreți să interveniți primul? Pentru că ați fost ultimul data trecută? Fairness. Mulțumesc, uh, Sharon, pentru această corectitudine. Mulțumesc pentru întrebările uh, pline de substanță pe care le-ați pus uh, În primul rând, în ceea ce privește uh, întrebările puse de Vicky Ford și Danuta Hübner în legătură cu băncile, uh, cred Vicky a o poziție oarecum negativă și sceptică în legătură cu modul în care putem să gestionăm problema băncilor. Din punctul meu de vedere, s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește reformarea arhitecturii uh, regulamentului financiar și Uh, supravegherea. Am uh, creat pe baza deciziilor dumneavoastră statele membre și Parlamentul European au hotărât să instituie trei uh, structuri de supraveghere macroprudențială pentru bănci și pentru societățile de asigurări precum și un uh, consiliu de uh, evaluare a riscului la micro, uh, macrostabilitate. De ce este acest lucru important? Uh, a spune că principala slăbiciune a testelor de stres din uh, primăvara Uh, vara lui 2010 a fost uh, lipsa de uniformitate în implementarea acestor uh, teste. Și acum va exista un test de stres pentru bănci, ci și un test pentru noua arhitectură de supraveghere. Și vineri EBA va conveni asupra metodologiei de folosit în cele 27 de state membre atunci când va fi uh, realizat uh, testul de stres. Uh, lucrurile vor fi finalizate în aprilie-mai. Va exista o evaluare interpares și înainte de vară rezultatele acestui test vor fi făcute publice. Până atunci este necesar ca statele membre să aibă certitudinea că au astfel de uh, sisteme instituite ca să permită uh, Parlamentului o restructurare sau, dacă este nevoie, o recapitalizare vor fi investiții din uh, sectorul privat, dacă nu, a doua linie este uh, să existe uh, fondurile necesare pentru recapitalizare. Acestea pot fi folosite deci, sistemul european al uh, supraveghetorilor uh, financiari la care se poate recurge. Este foarte important ca această rundă de teste de stres să fie realizate uh, într-o uniformitate de punere în aplicare și am spus că în paralel suntem uh, gata să uh, Uh, vedem care sunt consecințele de pe urma uh, testului de stres. Acum a fost o întrebare legată de datoria privată, sectorului privat în Italia și una dintre noutățile, deciziile cheie luate astăzi în Consiliul ECOFIN și, și în, par, în Parlament în paralel, este să adopte introducerea uh, criteriului uh, uh, datoriei. Sigur că acest, acești indicatori sunt egal ca pondere. Deficitul este considerat invariabil atunci când se, evaluară, se evaluează politicile prudențiale. Acum sunt mulțumit de rezultatul și anume că criteriul uh, acestui uh, deficit uh, va fi introdus. În acest context am uh, făcut un compromis și anume că factori pertinenți, cum ar fi datoria sectorului privat, atâta vreme cât impactează uh, capacitatea uh, unei țări de a-și plăti datoria publică, să fie luat în considerare și acest lucru este rezonabil din punctul meu de vedere. Și folosesc ultimul minut care l-am la dispoziție pentru a spune că doamna Ferreira s-a referit la indicatori. Acest lucru este important pentru cel de-al doilea pilon al reformării guvernanței economice și anume dezechilibrele macroeconomice. În unele uh, state membre uh, acest lucru nu va însemna niciodată că dorim să slăbim uh, performanța la export a unui uh, stat uh, membru al Uniunii Europene. Acest lucru este un lucru idiot și nu asta este intenția noastră. Intenția noastră este să analizăm dezechilibrele, uh, mai ales în țările cu deficit, pentru că acolo există nevoia presantă să corectăm uh, competitivitatea, dar și în țările cu excedent să vedem care sunt metodele, posibilitățile de a avea reforme uh, structurale care să crească cererea. Uh, în uh, uh, meciul dintre internaționale Milano și Bayern München astăzi este o situație similară, am putea spune. Nu, e ca și cum am cere echipei Bayern München să joace prost pentru ca să câștige internaționale Milano. În felul acesta încercăm să utilizăm aceste instrumente. Cred că trebuie să numărăm banii mai atent decât uh, cum numărăm uh, minutele acum. Jean-Claude Juncker. Mulțumesc. N-am vorbit să vorbesc despre euroobligațiuni pentru că s-au spus deja atât de multe despre euroobligațiuni. De aceea, eu rămân la constatarea că instrumentele pe care le avem la dispoziție și noile instrumente pe care dorim să le creăm ar trebui să fie comparate și să comparăm situația în care eram în momentul în care am introdus aceste instrumente și atunci vom vedea că diferențele vor fi absolut minime și că poate ar fi fost mai simplu să trăim dacă am fi avut euro-obligațiuni. Dar acest lucru numai viitorul ne va arăta. Sunt de acord și cu ceea ce a spus uh, Cristof, uh, deci uh, îi dau, îmi exprim consimțământul pentru ceea ce a spus el. Um, această, acest comentariu pe care l-am făcut despre politica tarifelor, contractelor colective în Germania nu a fost una ironică, am vorbit serios. Știu că nu cunosc situația foarte, sistemul foarte complex al contractelor colective din Germania, cum ar fi posibil, dar știu că în uh, Europa situația este într-adevăr foarte diferită și uh, cred că e, e foarte bine așa. Și nu mi-aduc aminte să fi vorbit despre un capital care trebuie găsit, dacă bine am înțeles întrebarea dumneavoastră. Eu am vorbit despre capital, așa numitul callable capital. Deci nu cel vărsat, ci cel la care se poate face apel care va fi, uh, sigur, mult mai vast. Acest capital este uh, cuprinde forturi, fonduri mai serioase decât celul, cel care este deja vărsat. În ceea ce privește taxa pe tranzacție financiară, eu sunt în principiu pentru astfel de taxă, cu toate că știu că um, ea are de-a face cu tot felul de probleme etice, morale și e nevoie de un consens mai larg pentru astfel de taxă, dar sunt de acord din motive de corectitudine și pentru că mă supără foarte tare, cu toate că nu există o legătură directă, mă, supărare faptul, mă supără faptul că în lumea financiară văd că în continuare există sau și apar practici Uh, privind bonusurile, de exemplu, despre care am crezut imediat uh, ce a apărut criza că nu vor mai fi folosite niciodată. Uh, mă, mă dezgustă să văd ceea ce se întâmplă. Oamenii privesc cum cei care au cauzat criza sunt în, se îmbocățesc în continuare după ce am oferit atât de mulți bani pentru salvarea unor bănci, cum pot acum aceste bănci să-și permită să plătească astfel de bonusuri uh, exagerate? Deci sunt probleme care trebuie să fie rezolvate de cei care le-au cauzat și, din păcate, ei sunt cei care în continuare profită foarte mult de pe urma acestui sistem. Deci sunt de acord că în ceea ce privește bonusurile, avem nevoie de, de reguli foarte, foarte severe. Pentru că, pur și simplu, uh, nu mai, nu mai putem să explicăm și să ne explicăm nouă ce se întâmplă. În ceea ce privește uh, taxa pe tranzacții financiare, vom, o vom uh, explora, vom încerca să extindem aceasta în uh, taxă dar sigur că trebuie să ne punem de acord asupra bazei care trebuie să susțină astfel de taxă, care sunt produsele care vor fi taxate, care vor fi impozitate, um, care este nivelul de risc care va fi acoperit printr-o astfel de taxă. Toate aceste elemente trebuie să fie analizate și în funcție de modul în care vom răspunde la fiecare dintre aceste elemente, vom reuși să utilizăm o astfel de taxă în afara zonei euro și în afara Uniunii Europene facem, sigur, uh, propuneri. Sunt alergic și la ideea că a trebui să împărțim uh, țările în nordul cel virtuos și sudul cel păcătos. Nu, nu cred că așa stau lucrurile. Nu-mi place această abordare. Trebuie pur și simplu să învățăm să nu uh, mai repetăm greșelile făcute în ultimii ani. Cu toate că trebuie să vă spun că țările din Sud, uh, rezolvarea problemelor țărilor din Sud ar putea să um, ne coste mai puțin decât lipsa acțiunii pe viitor. Și uh, țările din uh, zona euro, băncile din aceste țări au o expunere atât de mare pe alte piețe, încât trebuie să ne dăm seama că solidaritatea merită deci trebuie să ne jucăm rolul uh, fiecare. Țările care nu sunt în zona euro pot să, mă rog, nu să, să acceadă la acest pact, dar dacă țările care nu au moneda euro doresc să includă în programele naționale de reformă și în programele naționale de convergență obiective din pactul pentru moneda euro, dacă doresc așadar să includă aceste obiective, atunci uh, sunt toate cele 27 de state membre pot să facă acest lucru și vor fi uh, vor răspunde, vor avea aceleași obligații și aceleași uh, drepturi. Yes, I'm sorry, you're in a deficit. I said five. Um, um minister. Thank you, Sharon. Domnule ministru, mulțumesc. O să Ă, revin la ceea ce a spus colegul din Germania. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu este criza monedei euro, nu este criza zonei euro, ci este un set de probleme financiare pe care le au unele state membre. Acesta este esența dezbaterii noastre, pentru că dezbaterea a fost privind ă, semestrul european de coordonare a politicilor. Sub ă, umbrela semestrului european vom avea programe naționale de reformă structurală. Aceste programe individuale vor duce la mai multe locuri de muncă, o creștere economică rapidă și finanțe uh, publice uh, viabile. Acesta este esența. Mulțumesc. Acum dau cuvântul co-președintelui mm, care va trage unele concluzii. Mulțumesc, Sharon, foarte pe scurt. Dați-mi voie să închei cu o remarcă. Astăzi am început prin a vă spune că pe 15 martie 1848 a avut uh, loc uh, Revoluția Cetățenilor din Budapesta, care au trecut uh, podul de la Buda către Pesta pentru a-i elibera pe revoluționarii de acolo. La vremea respectivă era un singur pod, acum avem 10, trei dintre acestea au fost complet reconstruite în ultimii ani. Sunt uh, poduri pe care toți uh, trebuie să le folosim. Autovehicule, camioane, podurile conectează uh, avem nevoie de o Europa mai puternică, o viață mai bună într-o astfel de Europa. Semestrul european este un pod pe care trebuie să-l construim și să-l folosim împreună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pentru a încheia, am auzit că există o concurență între diferitele instrumente. Uh, dacă pactul pentru euro este deasupra, sigur, uh, semestrul european constituie o umbrelă foarte bună, însă ambiția Parlamentului European este ca pachetul celor șase acte legislative să uh, fie pe primul loc pentru că acolo avem niște angajamente și prin acestea putem să facem legăturile cu cadrul de supraveghere și pactul pentru uh, euro și alte instrumente. Aceasta rămâne ambiția noastră în cadrul Parlamentului European. Apoi aș dori să vă reamintesc că există o altă întâlnire interparlamentară organizată de Parlament de uh, Comisia Buget uh, în ceea ce privește aspecte bugetare și sinergii cu uh, bugetele naționale în cadrul semestrul european. Această întâlnire va avea loc pe 13 aprilie 2011 în Parlamentul European. Domnul Mazur o să fie președintele care va coordona acea întâlnire. Vă mulțumesc că ați venit veți uh, primi acest anunț uh, la următoarea întâlnire. Vreau să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru deschiderea lor și declar ședința închisă. Mulțumesc!